amendament împotriva sa. De asemenea, conform articolului 78 din regulile de procedură, marți voi semna alături de președintele Consiliului șase acte adoptate în procedura legislativă ordinară. Titlurile acestor acte vor fi publicate în procesul verbal al prezentei ședințe. Trecem acum la ordinea de zi.